și acum sesiunea Parlamentul European se suspendă. Pentru cei dintre dumneavoastră care nu veniți săptămâna viitoare la Bruxelles, vă urez vacanță plăcută și